Oricum vă imaginați lucrurile, eu uh, vă spun acest lucru de pe acum. Mai avem doi ani și jumătate din acest mandat în care nu ne preocupă aproape nimic altceva decât aceste rapoarte. Deci ar trebui să gândim la asta și după aceea în ianuarie să decidem ce grup primește ce raport. Avem tot timpul să ne gândim la asta și la începutul ședinței coordonatorilor de astăzi uh, vom lua o decizie, pentru că nu vreau ca în decembrie după aceea lucrurile să fie schimbate iarăși radical. Dacă sunteți de acord, foarte bine. Mâine dimineață vă vom mai spune ceva despre premiul Lux. Iar acum trecem la punctul 4. Patrimoniul european și marca patrimoniului european. Am discutat asta și cu președinția maghiară, am fost foarte harnici, doamna Paiadeli a acoperit foarte bine subiectul, dar căile procedurale sunt destul de lente și de aceea încă nu am ajuns să finalizăm acest proiect. Consiliul va trebui să se pronunțe. Am primit în sfârșit acordul Consiliului și uh, în felul acesta vom avea posibilitatea uh, să mai discutăm și uh, în cadrul Parlamentului. Doamna Paliadeli a purtat cu noi dezbateri foarte însufletite. I-aș mai da cuvântul acum. Yes, you do. So I'll read my English text. O să citesc așa textul în engleză. Pe lângă sugestia mea inițială de schimbarea titlului pentru această marcă. N-am reușit să conving raportorii din umbră. Amendamentele înaintate aveau principal obiectiv să clarifice chestiuni abordate mai vag în textul original al Comisiei. Și în ce privește protecția acestui patrimoniu de prestigiu. Printre cele mai importante erau a, numărul de situri care să primească această marcă, B, la vechea inițiativă și noua inițiativă europeană. Acestea au fost apoi îmbunătățite de către amendamentele raportului din umbră și astfel s-a ajuns la textul final aprobat de Comisia noastră și de Parlament ca punct de referință pentru discuția cu Consiliul și Comisia care au urmat. Într-o prima etapă, marca patrimoniului european va fi deschisă participării statelor membre, doar acestora, nu după cum s-a propus inițial să se includă și țări terțe. În cursul primei evaluări, cu toate acestea, caracterul uh, adecvării uh, deschiderii sferei geografice va fi examinat. În al doilea rând, selectarea acestor situri se va realiza nu în fiecare an, ci din 2 în 2 ani, după cum am propus, pentru a împiedica numărul ca acestor situri să crească prea rapid și să dăuneze calității și prestigiului noi mărci europene. În al treilea rând, unele situri care sunt amplasate în același stat membru vor avea posibilitatea să se concentreze pe o temă specifică pentru a propune o singură cerere ca fiind site-uri naționale tematice. E o sugestie din partea Consiliului care a fost acceptată cu bucurie de Comisia noastră ca modalitate eficace de a încuraja cooperarea societăților naționale pe plan local sau regional. Siturile transnaționale era un termen din textul inițial care a fost și el clarificat. Chestiunea cotelor a fost decidă cu a socotirea pentru statul membru care a inițiat cererea. Acesta s-a datorat nu atât preocupării noastre de a evita complexități de gestionare suplimentare, ci și pentru a încuraja statele membre să colaboreze în solicitări combinate ca vehicul de întărire a coeziunii europene. În fine, prevederile tranzitorii cu privire la siturile care au primit deja marca inițiativei interguvernamentale. În textul original, aceste prevederi erau foarte complicate și distincte în criteriile de selecție, deosebite de cele cerute pentru noua acțiune. Decizia noastră originală de a elimina articolul corespunzător din propunerea Comisiei a creat, a provocat, de fapt, o um, discuție îndelungată, dar fructoasă, de a se ajunge la un compromis între Consiliu și Parlament, care până la urmă a ajuns la o variantă mult mai scurtă, mai coerentă și simplificată a procedurii. În conformitate cu această variantă finală a articolului, siturile care au primit marca din noul origine vor fi evaluate pe baza criteriilor valabile pentru noile candidaturi și vor urma aceeași procedură de selecție valabilă pentru noile cereri. Aș vrea să mulțumesc membrilor Comisiei de Cultură care mi-au dat sarcina de a face un raport pe o temă atât de importantă. Raportorii din umbră, vreau să le mulțumesc pentru cooperarea creativă și fructoasă, de asemenea reprezentanților Consiliului și Comisiei Europene care au participat la procedură. Personalul administrativ și juridic pentru contribuția la reușita acestei proceduri președinților belgiene, maghiară și poloneză pentru interesul deosebit de inițiere, pregătire și finalizare acestei proceduri. Și, în fine, dar nu mai puțin important, să-i mulțumesc președintei noastre Doris Pack pentru prezența și contribuția vitală la rezultatul final. Mulțumesc foarte mult. So, is there any... Așadar, e cineva din partea Comisiei Europene care dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc, bună ziua tuturor. În numele Comisiei, aș vrea să mulțumesc Parlamentului și doamnei Paliadeli pentru munca și cooperarea excelentă la acest dosar. Credem că Parlamentul a ajuns la un compromis foarte bun cu Consiliul și acum așteptăm cu nerăbdare adoptarea oficială cât mai curând posibil, pentru că această inițiativă atât de interesantă să capete viață. Considerăm că are potențialul de a avea aceeași valoare de marcă, precum capitalele europene ale culturii. La comisie vom începe activitatea pregătitoare în această toamnă și anul viitor pentru a permite primele selecții în 2013. Mulțumesc. Președinta, mulțumim. Matiris Înceșmiș, raportor din umbră. Mulțumesc, doamna președinte. <clears throat> Mulțumesc călduros doamnei Paledeli pentru energia cu care a apărat aspectele esențiale pe care le-am regăsit. Acestea consta întâi în uh, simplitate, pentru a avea o bună înțelegere a obiectivelor pe care le urmărim, apoi conținutul criteriilor care să fie clar, pentru a exista coerență cu obiectivele și apoi și importanța de a se ajunge la o bună comunicare pentru ca statele membre să se regăsească cu adevărat într-o cetățenie europeană în ceea ce am dorit cu această marcă a patrimoniului european. A fost o colaborare extrem de fructoasă și cred că ne dorim cu toții să ne regăsim uh, pe baza acelor ași valori toate de să Mulțumim, mulțumesc uh, Marie Tereze, John Kelly. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi vreau să spun că sunt de acord în inimar cu ce s-a spus, dar am fost puțin dezamăgit legătură cu faptul că titlul nu a fost modificat. Community label. Pentru că eu credeam că această marcă a patrimoniului Uniunii Europene ar avea o mai mare importanță și relevanță acum când se um, dezvoltă curentul eurosceptic. Ar trebui să putem utiliza toate șansele și oportunitățile să creăm un sentiment al unității umane sau al unității Uniunii Europene care demonstra valoarea simbolică acestor uh, situri pentru integrarea europeană și istoria Uniunii Europene. Și aș crede că ideea de a avea, nu în mod anual o selecție, ci din 2 ani, e foarte bună. Unele astfel de locații ar trebui să nu primească, dacă nu merită acest statut și tema națională sau mai multe locații naționale împreună e foarte valoroasă pentru că există o astfel de posibilitate pe care să o valorificăm în Europa. Dar uh, sunt dezamăgit că țara mea nu a optat uh, să participe. Cred că o va face în viitor și viitor e <clears throat> o posibilitate deosebită pentru uh, colegiul irlandez de la Louvain și cei care au inițiat integrarea europeană și are legături deosebite cu activitățile culturale, documente istorice și așa mai departe. Deci există un potențial deosebit pe care va trebui să-l valorificăm. Mulțumesc. John, even if it is not, uh... Mulțumesc foarte mult, John. Chiar dacă nu se menționează aici cu Uniunea Europeană, această marcă va exista. Va exista și simbolul Uniunii Europene, nu te îngrijora. Așadar, altcineva mai dorește să intervină? Silva, te rog. O fare complimenti la relatrice. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să o felicit pe doamna raportor pentru aceste recomandări importante. Cred că a reușit să reunească majoritatea sugestiilor și a preocupărilor noastre. E un text foarte interesant pe care îl avem în fața ochilor acum. Cred că faptul că am reușit să Includem astfel de locații naționale, transnaționale și tematice. Dau și ideea unor itinerarii culturale de la un sit la altul și uh, o cale de unificare și a Uniunii și cu istoria europeană, pentru ca experții din acele comisii să fie reprezentativi și să existe și echilibru al reprezentării bărbaților și femeilor și aș vrea să se recomandă cele mai bune astfel de situri și am dorit de asemenea să se manifeste subsidiaritate, să există o implicare a statelor membre, identificarea acestor locații. E foarte important ca statele membre să fie angajate pentru a asigura că cercetarea, căutarea acestor locuri implică școlile, universitățile, nu doar guvernele, pentru a se găsi locurile cele mai adecvate. Aceasta doream să subliniez acum. Mulțumesc. Oui, merci, la, la, la Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să știu uh, câte state sunt deja implicate în acest proiect uh, pentru această marcă. Îmi poate răspunde cineva la această întrebare? Această marcă a patrimoniului uh, cultural european abia urmează să se creeze, dar eh, este de fapt și o continuare. Multe state au participat anterior, dar lucrurile nu au fost bine structurate. Poate ne poate răspunde Comisia la această întrebare. Eu nu știu să răspund. Dacă mi-amintesc bine, în, în cadrul inițiativei interguvernamentale erau 64. Acum uh, se va aplica în prima perioadă de șapte ani, dacă mi-amintesc bine, la statele membre, doar la statele membre. Și după aceea vom, uh, ne vom mai gândi dacă și țări terțe pot să participe în, uh, aceas, în acest program și uh, dacă vor uh, avea voie să depună cereri pentru a primi această marcă. Comisia, câte țări, vă rog, puteți să-mi spuneți? Așa cum ați menționat și dumneavoastră, în schema interguvernamentală sunt 17 țări care participă și sunt aproximativ 64 de situri, dacă mi-amintesc bine. Dar, așa cum ați menționat uh, mai mulți dintre dumneavoastră, în baza noii scheme, uh, proiectele și siturile trebuie să fie evaluate pe baza noilor criterii. Doamna președintă, mai aveți alte întrebări pe acest subiect? Nu. Atunci ajungem la punctul 5. Este vorba despre atribuirea unor sarcini legate de protecția drepturilor de proprietate intelectuală Oficiului pentru Armonizare în cadrul pieței interne. Este vorba de mărci, desene și modele industriale. Dau acum domnului Donny Verheyen. Mulțumesc, doamna președintă. Bunăstarea economică a Uniunii Europene se bazează pe o creativitate durabilă, varietate culturală și pe inovare, care sunt uh, forțele motrice ale dezvoltării noastre protecția drepturilor de proprietate intelectuală servesc economia, servesc inventatorii, servesc creatorii de artă și cultură. În ultimii zece ani, încălcările dreptului de uh, proprietate intelectuală și, uh, de asemenea, comerțul cu produse piratate au uh, luat amploare au fost, cum spuneam, încălcate drepturile de proprietate intelectuală și prin internet, ceea ce a produs daune, prejudicii serioase tuturor celor care activează în domeniul culturii. Comisia Europeană a înființat un centru de observare europeană care este sub uh, egida uh, Direcției Generale Piață din partea Comisiei. Dar acest centru de supraveghere și în uh, activitățile pe care trebuie să le desfășoare se află în fața unei provocări uh, care îi depășesc puterile pentru că în clipa de față nu dispune de uh, infrastructura necesară. Comisia a propus ca acest centru de monitorizare să se transforme într-o structură instituționalizată uh, care să țină până la urmă de Direcția Generală Piață Internă. În felul acesta s-ar putea face economii și s-ar putea valorifica sinergiile. În baza unei asemenea asocieri s-ar putea face economii de aproximativ 40.000 de euro din bugetul Uniunii Europene, pentru că finanțele s-ar putea face din fondul de armonizare europeană. Și uh, există la acea direcție deja o echipă de monitorizare. Oricum, însă, părerea mea este că această dimensiune culturală a drepturilor de proprietate intelectuală ar trebui să să ă, fie accentuată ca să promoveze diversitatea culturală din Europa. Eu, în avizul meu, m-am axat pe cinci elemente. În primul rând, în ce privește ă, creșterea ă, cazurilor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală prin internet, acel centru de monitorizare ar trebui să se concentreze și pe copiile neautorizate de opere literare. Și ă, ședințele ar trebui să aibă loc cel puțin o dată pe an la nivelul acestui centru de monitorizare ar trebui să participe un număr adecvat de reprezentați din ă, economia culturală, creatori de artă și cultură, pentru că ă, pentru toate părțile ar fi util dacă acest centru de monitorizare ar crea o platformă deschisă online astfel încât să fie aici distribuit și material care să conștientizeze, să sensibilizeze publicul în legătură cu importanța acestei activități și să valorifice eventual și modalități nelegislative de combatere a pirateriei. După aceea, acest centru de observare nu ar trebui să se ocupe și de crima organizată și de terorism, așa cum există o propunere în acest sens, pentru că i s-ar depăși în mod esențial competențele și ar fi necesară o colaborare strânsă cu poliția nu există necesitatea în clipa de față eh, ca eh, să fie extinse competențe în acest sens ale oficiului de observare, de monitorizare, pentru că acest comerț cu conținuturi eh, creatoare, de fapt, țin de competențele altor organisme nu al uh, oficiului de observare, de monitorizare uh, pe care îl propunem noi. Stimate colegi și stimați colegi, eu vă mulțumesc pentru um, cooperarea uh, pe care mă bazez. Sper să primesc din partea dumneavoastră sugestii pe care să le pot valorifica în avizul meu. Mulțumesc! Mulțumesc, Zabine, și îi dau acum cuvântul doamnei Hirsch. Mulțumesc, doamna președintă. Înainte de toate, doresc să mulțumesc și eu raportoarei. Și eu sunt de părere că acest centru de observare ar trebui să um, țină seama de posibilitățile de valorificare a sinergiilor, astfel încât să sporim capacitățile și eficacitatea activității, să dispună de toate informațiile necesare eh, legate de cazurile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, pentru că este un domeniu important și pentru economia europeană. Am câteva întrebări concrete în ce privește uh, amendamentele, la amendamentul 7, aici se vorbește de uh, copii piratate, de falsuri, care se uh, referă la situații speciale, există definiții care uh, deviază puțin de ceea ce Comisia înțelegea prin pirateria uh, de mărci. Este vorba uh, aici poate și de muzică care este copiată ilegal, piratată. După aceea, Uh, conceptul de uh, colectare de informații. Se dorește oare înființarea unei baze de date pe care să se bazeze studiile sau uh, se dorește chiar o activitate sistematică de colectare de date pentru că atunci trebuie să ne gândim și la toate reglementările privind protecția datelor. Iar la amendamentul 11. Este vorba despre o platformă online care să fie deschisă publicului larg. Mi se pare foarte important pentru oamenii care doresc să se informeze, dar dacă se intră foarte mult în detalii prin, uh, și ajungi să informezi și pe cei care, uh, a căror intenție este să pirateze, produsele, atunci pot să apară efecte uh, negative nedorite. Poate că ar fi nevoie să aducem unele precizări în legătură cu modul în care dorim să concepem această platformă online. În ce privește încurajarea sectorului creației, sectorului economic, cred că este important într-adevăr să punem asemenea accente. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria Cucet. Gracias. Ah, mulțumesc. Trebuie să vă spun că am fost un pic uh, îngrijorată în ceea ce privește plasarea observatorului uh, sub umbrela uh, Direcției pentru Armonizare și Piață Internă. Știu că trebuie să economisim bani și probabil că pare o idee bună, dar eu sunt uh, un pic îngrijorată și, de fapt, uh, citesc uh, întregul document al Comisiei și cred că acesta diluează diferențele în sectorul cultural. În această comisie vorbim despre drepturi de proprietate intelectuală și încercăm să găsim niște soluții pentru a ne asigura că aceste drepturi de proprietate intelectuală sunt respectate. Dar, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că există acces la informațiile culturale. Deci, dacă am renunțat la observator și l-am transfera în sectorul pieței interne, practic am asimilat la uh, sectorul cultural unor, unui sector mai uh, general și sunt puțin îngrijorată de acest lucru. Am uh, citit documentul cu atenție și nu am văzut deloc mențiuni cu privire la aspectele culturale. Nu s-a vorbit despre echilibrarea uh, dreptului la protecția proprietății intelectuale și dreptul la accesul la opere culturale. Știu că ne aflăm abia la început și vom avea un uh, raport juri pe această temă, raport care încă nu este finalizat, așa că Sabine trebuie să lucreze la, pe marginea regulamentului comisiei. Însă eu chiar uh, o să vreau să revin asupra acestui lucru și vreau să aud ce au de spus și ceilalți. Mulțumesc, doamna Evert. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, doamnă Ferain, pentru prezentările dumneavoastră pe marginea acestui raport. Vreau să spun ceva de principiu și uh, în legătură cu uh, propunerea Comisiei, din acest punct de vedere, nu sunt de acord cu două elemente. Mie mi se pare că este o lipsă de echilibru între necesitatea protejării drepturilor de autor și uh, problema posibilităților de limitare ale anumitor uh, drepturi. Mă refer în mod special la amendamentul 7, în care acest lucru este uh, reflectat foarte bine și de asemenea la amendamentul 8. Este vorba de pasaje pe care le-a propus Comisia și mă uh, enervează uh, puțin menționarea unui sistem retroactiv de urmărire a unor situații noi cunoaștem anumite discuții care au loc în Marea Britanie în acest context, de asemenea discuții din Germania în legătură cu răspunderile providerilor, în ce măsură ei sunt obligați să urmărească ceea ce fac utilizatorii în internet pentru a veghea asupra obligației de a nu se încălca drepturile de autor. În felul acesta, într-un fel, ne avântăm pe o pot potecă foarte îngustă pe marginea prăpastiei pentru că este vorba despre limitarea unor drepturi fundamentale și uh, unei um, încercări retroactive de a contracara asemenea activități. Deci, uh, cum încercăm să creăm un echilibru între justețea de a proteja drepturile de autor și, pe de altă parte, nevoia și de a-i, util, de a-i proteja pe utilizator, să nu creăm o structură de supraveghere care să uh, îi țină sub observație în permanență. Trebuie să ne gândim la o modalitate de a face o diferențiere între ceea ce uh, denumim astăzi file sharing, ceea ce fiul meu, copiii dumneavoastră poate uh, accesează în internet și uh, între faptele care sunt uh, de comercializare a unor copii ilegale uh, procurate prin descărcarea de pe internet. Deci ar trebui să încercăm să avem niște definiții foarte clare care să încerce să rezolve și această problematică de încălcare a unor drepturi fundamentale. Da, da, ceea ce e furat însă e furat dacă ai furat niște uh, bombonele, niște dropsuri sau dacă ai furat niște creații artistice, furtul e furt. Bun, doamna Trepere. Mulțumesc, Doris. Și în ce privește câteva puncte esențiale pe care Petra Kamer-Ever tocmai le-a menționat, vreau să spun ceva. Într-adevăr, în ultimii ani uh, am uh, cunoscut platforme ilegale care prin conținuturile oferite de terți au făcut bani fără ca autorii acelor opere să fie remunerați corespunzător pentru deci ă, era o ofertă ilegală de filme pe care puteai să le vizionezi. Deci consumatorul câteodată plătește, câteodată nu plătește, dar într-un asemenea model ilegal de business, partea nefericită este că acei creatori de filme, actorii, nu au fost plătiți pentru această ofertă. Deci, și acest lucru este valabil și pentru alte opere culturale și în cazul Pirate Bay din Suedia, mi se pare că avem de a face cu un asemenea model ilegal de afaceri dar mai ales în ce privește generația tânără, chiar dacă nu exclusiv la generația tânără, există și uh, obiceiul ca uh, o operă artistică pe care ai cumpărat-o să o copiezi și să o parți cu prietenii tăi. Deci asta acum se reglementează în cadrul cercului de prieteni, dacă nu depășesc Uh, șapte, cifra șapte se poate face acest lucru. Dar prin internet faci niște schimburi care potențial uh, se desfășoară într-un cerc de milioane de persoane, iar efectul comercial este uriaș, pentru că asemenea schimburi uh, nu mai duc și la venituri pentru creatori. Și în felul acesta putem până la urmă descuraja multitudinea culturală, diversitatea culturală. Uh, sigur că, uh, pe de o parte, accesul la cultură este facilitat, dar să ne gândim că atunci și toate produsele uh, printate ar trebui să fie accesibile în aceeași manieră. Deci trebuie să găsim niște definiții acceptabile și de stabilire a unor limite acceptabile între asemenea burse de schimb care să fie necomerciale și atunci acceptate sau comerciale, dar atunci să fie și în folosul autorilor care sunt uh, Um, cei care au produs respectivele opere comercializate. Deci, Pirate Bates a fost interzis, după aceea a intervenit, a apărut Spotify și um, um, aici deja s-a introdus și o plată. Eu nu sunt o susținătoare a legii Hardopi pentru că nu ia în serios drepturile de autor și intră în conflict cu un alt drept care este dreptul la informare. Nu putem să creăm un conflict între aceste drepturi. Um, nici nu poți stimula dreptul la informare și fără să protejezi dreptul de autor. Trebuie să găsim și în internet o bună echilibrare, astfel încât într-un stat de drept drepturile fundamentale să fie respectate. De aceea, um, aceste uh, schimburi comerciale um, trebuie să fie bine conturate într unele legale și unele ilegale. Trebuie să definim foarte bine ce este o rețea ilegală și din acest punct de vedere să găsim reglementările adecvate pe plan european. Ceea ce vreau eu să spun pentru întreaga dezbatere pe marginea acestui subiect este foarte important să nu ne axăm strict pe restricții, fără să menționăm că pot să existe și oferte legale. Noi trebuie să stimulăm, de fapt, consumatorii să se orienteze spre ofertele legale. Anumite formulări, din acest punct de vedere, mi se pare că sunt unilaterale și eu cred că uh, ceea ce Siegfried Kauder face acum în Germania nu mi se pare a fi o soluție uh, acceptabilă va trebui să ne decidem ce considerăm că este o reglementare corectă și ce nu este bine potrivit. În orice caz, de asemenea, trebuie să facem o diferențiere și între o comercializare privată legală și una ilegală, pentru că nu vrem, de fapt, să-i prejudiciem pe creatori. Bun, mi-e teamă că aici ne cam învârtim în cerc. Sabine. Înainte de toate, vreau să mă refer la o chestiune esențială din propunerea comisiei. Nu este vorba de a găsi noi reglementări pentru copyright, ci este vorba despre o deplasare a sarcinilor. De fapt, o creare a unei noi ordini pentru un centru de observare care exista deja, dar care trebuie să dobândească capacități suplimentare să avem în vedere acest lucru pentru că noi nu discutăm aici despre chestiuni fundamentale de copyright probabil că vom ajunge să discutăm și asta când se vor face noi propuneri de eh, reglementare a copyright ului dar eh, ce se dorește prin amendamentul șapte și să avem în vedere nu textul eh, german ci în varianta originală din engleză este unauthorized copying, deci copii neautorizate, copii piratate. Și um, a existat o presiune a timpului uh, datorită activității în Comisiei Juri. Am lucrat foarte mult pe textul în engleză și probabil că textul în limba germană va necesita încă o adaptare uh, deci este vorba despre copii neautorizate, este puțin altceva decât o copie piratată. Pentru că eu pot să fac o copie neautorizată în scopuri de promovare comercială, de pildă. Deci, prin contrafaceri și opere piratate se înțelege puțin altceva în anumite situații. Deci nu ar fi vorba de copii piratate pentru acest private file sharing așa cum se practică, ci uh, care sunt folosite și în alte domenii. Am încercat, uh, acolo unde mi s-a părut uh, rezonabil, să țin seama de cerințele uh, stakeholderilor, părților direct interesate din activitatea sfera culturală, uh, pentru că uh, noi ne-am axat foarte mult pe anumite aspecte industriale, pe produse piratate și mai puțin pe conținuturile culturale deci am încercat uh, ca la întâlnirile observatorului să participe întotdeauna reprezentanți ai cercurilor direct interesate, pentru ca ei, în cadrul discuției care are loc la nivelul observatorului, să poată să pună accentul pe specificul sectorului creator artistic trebuie să fim atenți ca acest observator, ca și până acum, să se concentreze pe aceste aspecte ale copyright-ului și să nu se concentreze doar pe dreptul de autor al designerilor, al modelelor uh, comerciale. Deci să ne gândim și la domeniul cultural necomercial pentru că este vorba și de drepturi personale ale artiștilor. Mulțumesc, doamna Cava Evert, încă o dată. Foarte scurt. Este corect că acest raport se concentrează pe rolul observatorului și atunci trebuie să ne punem întrebarea dacă prin această directivă nu facem întâi pasul doi înainte de a face pasul unu pentru că atingem, de fapt, uh, elemente de principiu și, într-adevăr, uh, în felul acesta creăm un cerc pătrat, cum a spus și președinta noastră. Nu, nu ar trebui ca problemele legate de uh, copiile private din lumea analogică să fie transferate în lumea digitală, uh, cum reușim să nu încălcăm niște drepturi fundamentale atunci când înființăm sisteme de supraveghere uh, douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru de ore. Deci eu cred că ar trebui să ne punem și această problemă de principiu. Președinta, așteptăm un răspuns din partea Comisiei. Domnul Berșven. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, salutăm acest raport și salutăm interesul pe care îl manifestă această comisie pentru acest raport. Noi, uh, cu observatorul, am considerat întotdeauna că problema culturală este acoperită. Deci, orice clarificări în acest sens sunt binevenite. În general, Motivele pentru care am uh, acordat această sarcină către OHIM este că acestea, acesta are resurse mai bune. Apoi există un agent care se ocupă de drepturile de proprietate intelectuală, iar acesta și-a asumat angajamentul uh, de a mm, angaja personal specializat. Aceasta ne va permite să colectăm informații specializate, pentru că obiectivul nostru nu este să legiferăm uh, și să facem propuneri, ci să colectăm informații mai bune pentru dumneavoastră în calitate de colegiuitor pe unele chestiuni care se dezbat astăzi aici. De exemplu, înțeleg uh, care sunt uh, sensibilitățile legate de urmărire și monitorizare. Însă scopul observatorului este să colecteze informații uh, cu privire la eficiență. Acesta nu este un instrument uh, care trebuie impus într-un domeniu sau altul. În al doilea rând, membrii observatorului și uh, reprezentarea sectorului uh, cultural nu sunt um, fixe. Observatorul este un organism dinamic. Statele membre sunt reprezentate acolo, însă Există și reprezentanți ai mediului comercial și privat, însă această reprezentare depinde de volumul de lucru. Dacă, de exemplu, discută despre piraterie, cu siguranță vor apela la acei membri care reprezintă sectoarele în cauză. Noi credem sincer că aceasta ne va permite să avem un observator mult mai eficient decât în momentul de față. Noi asigurăm secretariatul, însă avem resurse foarte limitate. Aș vrea să mai evidențiez un lucru și anume că uh, propunem ca în observator să existe și observatori din Parlament și salutăm această evoluție, pentru că este importantă pentru fluxul de informații și fluxul de lucru cu Parlamentul, pentru că astfel se stabilesc prioritățile de lucru. Oricum, sunt bucuros să vă răspund și la alte întrebări dacă aveți. În ceea ce privește copiile neautorizate, am văzut că aceasta este o chestiune delicată, pentru că până la urmă totul se învârte în jurul termenului piraterie. Copii neautorizate este termenul generic care acoperă totul. Eu am înțeles ce a vrut să facă raportoarea când a introdus acest termen. Și asta ca să mai atenueze puțin um, forța cuvântului piraterie, dar pentru noi aceasta nu reprezintă o problemă. Mulțumesc, doamnă președintă. Herr, Herr uh, Berchevin, Domnule Berșeven, nu ați răspuns, de fapt, la întrebările primite din uh, partea celor două colege. De ce faceți uh, acest al doilea pas înaintea primului pas? De ce nu așteptăm până când vom discuta directiva privind copyright-ul, până când va fi adoptată acea directivă și după aceea să facem trecerea de la acel subiect la acesta? Care a fost motivul în care dumneavoastră ați acționat astfel. Ca să pun lucrurile în ordine cronologică, acest observator uh, era deja în funcțiune, iar această propunere a fost adoptată de către Comisie în aceeași zi în care a fost adoptată și strategia privind proprietatea intelectuală, care includea o serie de inițiative, inclusiv în domeniul drepturilor de autor, lucruri care țin de interesul acestei comisii. Deci, după părerea noastră, nu e ca și cum punem uh, căruța înaintea boilor, în ceea ce privește observatorul. Am avut și alte discuții în care unii au spus că observatorul ar putea să monitorizeze și um, uh, serviciile juridice sau lucrările juridice. Deci este o instituție care ar uh, sprijini dezbaterea pe teme precum drepturile de autor și uh, modul în care sunt diseminate copiile neautorizate. În momentul de față, nu credem că avem suficiente informații la dispoziție. Trebuie să ne punem problema cât de eficient este acest sistem și care sunt tendințele. Iar în această privință, observatorul este un mijloc de a îmbunătăți informațiile iar propunerea noastră ar trebui să fie ajustată, rafinată pentru a integra toate aceste aspecte. Și atât vă pot răspunde deocamdată. Încă o dată, Sabine Verhaien. Aș vrea să subliniez o idee. Nu este vorba despre a um, previziona anumite propuneri legislative și um, de controlare a anumitor decizii. Există, de fapt, un asemenea observator, el dispune de o structură organizatorică, dar cu personalul pe care îl are nu poate să își desfășoare și noile sarcini, pentru că are deja o funcție de armonizare pentru piața internă. Deci, ă, capacitățile care există acolo, însă pot acționa și în ce privește protecția drepturilor de autor și în ă, colaborare contopite acele persoane cu cele care lucrează în domeniul observatorului, uh, s-ar putea depista mai ușor toate încălcările acestui sector al uh, drepturilor de autor. De aceea eu propun contopirea acestor uh, funcții. Eu cred că trebuie să creăm baza necesară pentru a putea mai târziu să decidem dacă datele care vor fi colectate acolo ne solicită să devenim activi într-un anumit domeniu sau nu. Deci, și modificarea pe care am propus-o eu în amendamentul 10, să spunem collecting information, uh, eu cred că termenul researching ar trebui anulat, pentru că acest observator nu va fi în stare să întocmească și studii științifice, va trebui doar să colecteze informații, să se documenteze, cum spunem noi în Germania. Bun, încheiem aici dezbaterea. Toți cei care doresc să mai avanseze amendamente pot să o facă până pe data de 13 octombrie, este săptămâna viitoare, să vă gândiți că uh, există un sistem în care trebuie să introduse aceste amendamente. La un moment dat toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru și să opereze cu acest sistem. Deci 13 octombrie, ora 12 și vom vota pe 10 noiembrie în comisie, iar comisia competentă în fond va vota în decembrie asupra întregului raport. Bun. Trecem la punctul 6 al ordinii de zi. Este vorba despre utilizarea autorizată a operelor orfane. Și îi dau din nou cuvântul lui Sabine Ferhain. Te rog. Aici eh, avem și o dezbatere internă, nu doar eh, legată de conținut, pentru că trebuie să vedem cum putem valorifica aceste opere orfane care constituie o valoare importantă a patrimoniului nostru cultural, cum putem să le facem accesibile publicului larg. Și Comisia dorește ca Parlamentul European și Consiliul să elaboreze o directivă colectivă care să constituie o bază pentru modul în care să operăm cu cărțile, ziarele, filmele, uh, operele muzicale, care sunt protejate pe baza dreptului de autor, dar autorul nu mai este identificabil deci, uh, muzeele, arhivele, instituțiile de uh, radio și televiziune ar fi interesate să valorifice. Președinta o întrerupe pe oratoare care vorbește foarte repede. Este vorba despre a crea un cadru potrivit pentru aceste opere literare. Uh, toate statele membre și cei 500 de milioane de cetățeni europeni ar putea să profite dacă aceste opere orfane le-ar deveni accesibile. Iar în ce privește uh, digitalizarea uh, acestor opere, asta constituie o parte esențială a patrimoniului cultural european, dar mare parte a acestui patrimoniu se află acum în arhive, în biblioteci, în muzee și nu este accesibil cetățenilor și cetățenilor. De aceea, pentru păstrarea diversității diversității culturii europene, este necesar ca aceste opere să devină accesibile transfrontalier, iar directiva plănuită ar trebui să creeze facilități în acest sens pentru ca cetățenii, ă, dincolo de granițele statelor naționale, să poată accesa aceste opere. În clipa de față, statele membre pot digitaliza ă, opere literale, ă, literarea că, le, că autori nu sunt cunoscuți, doar pe plan național și uh, necesar ar fi ca acum uh, acest plan european să poată de asemenea să valorifice aceste opere. Este vorba în primul rând de sectorul um, lucrărilor imprimate, cărți, ziare, reviste și um, din acest punct de vedere uh, trebuie să se creeze cadrul necesar. Biblioteci online, cum este Biblioteca Europeană, ar putea să valorifice aceste opere uh, tipărite dacă ar exista cadrul necesar legal. Legiuitorul trebuie să aibă în vedere atât uh, autorii cunoscuți, uh, cât și cei care nu au putut să fie identificați există, sigur, și în coproducții, de multe ori foarte mulți autori care uh, sunt uh, titulari de drepturi, ceea ce poate să creeze anumite dificultăți. Dar dacă vom avea o directivă în acest sens, poate că se va putea lucra. Eu cred că Uh, o operă trebuie să fie considerată atâta timp ca fiind operă orfană până când vom avea 100% garanția că nu pot fi identificați titularii de uh, drepturi de autor, moștenitorii și așa mai departe. Deci, um, Sigur că trebuie să existe și un acces la informații. Chiar dacă uh, uh, un singur uh, titular de drepturi din 30 care au fost uh, au colaborat la realizarea unui film nu a fost uh, cunoscut. Până acum, opera a fost valorificată, dar eu cred că în continuare trebuie să cerem ca 100% să fie identificați autorii. Este foarte dificil la lucrările de amploare dar uh, trebuie să ne gândim aici și la societățile care colectează drepturile de autor chiar dacă nu trebuie să fie uh, obligatoriu, pentru că în diversele state membre există structuri diferite de uh, colaborare. Deci la noi ar putea fi implicate aceste societăți de colectare a drepturilor care să colaboreze și cu marile instituții de radio și televiziune în cercetarea uh, pe care trebuie să o desfășoare. Am propus anumite modificări, le-am pus la dispoziția tuturor și m-ar bucura de asemenea dacă aș primi unele sugestii din partea dumneavoastră. Am încercat să mă limitez la uh, câteva elemente esențiale pentru ca să putem opera cu această directivă. Sigur că există și lucrările care doar, sunt doar pe jumătate sau pe sfert orfane. Mulțumesc, Zabine. Doamna Cama Evert, mulțumesc foarte mult. Eu cred că vom reuși să ne punem de acord cu Sabine în ce privește amendamentele înaintate de mine. Eu cred că abordarea Comisiei este salutară. E clar că trebuie să găsim o soluție pentru a opera cu aceste uh, opere orfane, pentru ca ele să poată să fie accesibile și uh, publicului larg. Cred de asemenea că pentru cărți, uh, ziare, reviste. Propunerea este deosebit de binevenită pentru că aici de obicei este vorba de un autor pe care trebuie să-l identific când e vorba de o carte. Când este vorba despre o producție audiovizuală, există mulți autori pe care trebuie să îi depistez. I-am întrebat pe cei de la uh, televiziunea uh, din Germania Occidentală și um, ei îmi spuneau că există în arhiva lor o cantitate imensă de opere orfane. Deci în 40 de ani în care Westdeutsche Rundfunk a funcționat, um, s-au produs foarte multe uh, opere să ne gândim cât de mare este producția unui an și să îl multiplicăm cu 40, ar fi nevoie de o cercetare care, care să se implice un număr mare de oameni și plata ar fi pentru ei de 25 de milioane de euro. Deci, în ce privește această cercetare uh, digitală, um, este um, foarte greu să valorifici acest tezaur cultural care se află în uh, depozite. În ce privește operele audiovizuale, cred că este nevoie de un model simplificat care să opereze. Trebuie să uh, ne luăm exemplu din modelul nordic de colectare a taxelor pe audiovizual, pentru că uh, în felul acesta se poate lucra mai repede. Trebuie să am acces rapid la arhivă pentru a face analizele mele. Nu vreau să am nevoie de 20 de ore pentru a găsi autorul unei lucrări. Deci trebuie să încercăm să încheiem acorduri cu societățile de valorificare a drepturilor de autor, de colectare a drepturilor, astfel încât radioteleviziunile să poată să lucreze mai ieftin, să colaboreze cu aceste societăți, iar uh, autorii de asemenea să poată să fie uh, răsplătiți pentru ceea ce au creat cândva de mult. Deci trebuie să încercăm să operăm cu acest concept diligence search la modul descris de mine, pentru ca tot ce se află în arhive să poată fi valorificat corespunzător. Mulțumesc, doamna Paliadeli. Ερώτηση, δεν έχω νομίζω καταλάβει αν ορφανά είναι μόνο αυτά των οποίων δεν γνωρίζουμε το 100% των κατόχων δικαιωμάτων του ή αν είναι και εκείνο των οποίων έχει λήξει există uh, situații în care 100% uh, dintre autori nu sunt cunoscuți sau, de asemenea, lucrări în care perioada de 50 de ani în care drepturile sunt protejate a expirat. Și aș vrea ca din acest punct de vedere să uh, existe clarificări. O altă întrebare. Putem oare să stabilim într-adevăr cert autorul. De pildă, o fotografie pentru care cineva a fost la un moment dat plătit. S-au clarificat din acest punct de vedere prevederile legale din toate statele membre ale Uniunii Europene. Fotografia în continuare aparține fotografului sau revistei care a plătit pentru obținerea fotografiei și um, asemenea clarificări trebuie să funcționeze și în ce privește operele orfane. Am uh, anumite rezerve. Dacă definițiile nu sunt foarte clare, atunci este dificil să uh, operezi. Mulțumesc, doamna Șac. Mulțumesc foarte mult. Trei întrebări, pe scurt. Una. Am observat schimbări în continuare la formulare, modificare de la a face disponibil la a comunica informații. Poate că e o chestiune doar de traducere sau nu știu, e și o semnificație sau o schimbare de conținut. Nu știu ce trebuie să se schimbe de la making available în engleză sau în olandeză. Perfect păi, bar. La head comunisere în ar public în olandeză. E o clarificare. Is, uh, how... A doua întrebare. Cum vom asigura ca opere foarte vechi, nedigitalizate, să nu fie încuiate, ci să fie făcute accesibile, disponibile publicului. Și aș vrea să știu ce rol preconizați pentru domeniul privat, să lucreze cu operele orfane, să se ocupe de digitalizarea acestor opere și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum doamna Trupel. Mulțumesc. Aș vrea să vă amintesc că am avut Comisia de Saj uh, care s-a ocupat de această problemă și care ne-a făcut uh, anumite recomandări nouă și Comisiei că ar trebui să se găsească o reglementare legală și în acest moment ne aflăm acum. Și uh, întrebarea era și în legătură cu o hotărâre judecătorească uh, de la New York vis-a-vis -vis de Google, care este uh, obligat acum să uh, respecte legislația. Deci eu găsesc că este esențial ca acolo unde este indicat cercetarea să fie uh, amplă. Cred că există motive serioase să încercăm să colaborăm cu societățile de valorificare a drepturilor de autor, în același timp însă să uh, uh respectăm și necesitatea ca aceste opere să devină accesibile fie că este vorba despre opere aflate în biblioteci, fie că este vorba de opere care se află în arhiva radioteleviziunilor. Tocmai de aceea cred că uh, sunt și ceea ce a spus Petra uh, este valabil. Trebuie să ajungem la asemenea licențe colective Trebuie să ne gândim și cine poate să suporte costurile. Trebuie totuși să fie un instrument practicabil. Iar acum câteva aspecte individuale. S-a făcut o propunere să ținem seama de țara în care publicația s-a făcut pentru prima dată, dar după aceea să existe și o recunoaștere reciprocă. Iar dacă s-ar găsi autorii, atunci ei evident să poată fi și plătiți, iar dacă să aibă și posibilitatea ca eventual să nu solicite plata, pentru că um, poate exista și o situație de acest gen. Și de asemenea, trebuie să existe o colectare unitară de date pe plan comunitar. Uh, de asemenea, un punct esențial pe viitor ar trebui să se evite să se producă uh, opere orfane, pentru că uh, important va fi uh, să știi de la bun început cine este deținătorul de drepturi. Cred că în legislația noastră viitoare ar trebui să existe o cerință de acest gen. Mulțumesc, domnul Bacu. Köszönöm a szót, eh, Mulțumesc. Au fost câteva contribuții interesante. Există cu toate acestea un element care n-a fost menționat, și anume că există o intenție de a vedea dacă opera în cauză este sau nu orfană. Deci e nevoie de cercetări care pot fi complicate și pe plan tehnic, dar nu s-a spus, de fapt, cine să facă aceste cercetări, aceste anchete și cine o să financeze. E o întrebare, o chestiune importantă. Mulțumesc. Colegă vicepreședinte Kiitoksia, rouva puhemies. Esittelijä toivovan. Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor care a spus pe bună dreptate că statele membre au deja propriile soluții și așa stau lucrurile și în Finlanda și alte țări nordice. Trebuie să uh, le promovăm și să le sprijinim. În țările nordice avem un sistem care este în uh, continuă evoluție, care ne-a mulțumit foarte mult. Pe baza acestui principiu aș vrea să vorbesc despre un amănunt. La amendamentul 15, care ar fi important din punctul nostru de vedere, s-ar putea să pară ca fiind un amendament uh, mărunt de a elimina două cuvinte, dar în țările nordice ne dă o marjă de manevră mult dorită. Mulțumesc. Sì, mm, credo che questo è un tema effettivamente eh, complesso. Da, următoarea vorbitoare, cred că e o temă foarte complexă. A spus ce a spus doamna Camareva și aș dori să adaug și eu niște elemente, de exemplu, întregul sistem de biblioteci din Europa, după lansarea în 2005 a digitalizării bibliotecilor, ne-a arătat cheltuielile enorme de care ar fi nevoie pentru a face acest diligence search cu titularii drepturilor. Cred că cel mai bun pentru arhive, biblioteci publice, ar fi mult prea dificil pentru ele să facă așa ceva și ar exista aici o extindere la domeniul privat și ar trebui să clarificăm cum să se implice organismele private. Am auzit că doreau o excepție aici pentru aceste organisme publice, o excepție, o scutire și atunci când titularii drepturilor sunt identificați, va exista ocazia unei compensări, a unei remunerări, dar costurile cercetării care ar dura ani și ani de zile ar însemna ca până la urmă lucrările orfane nu ar fi accesibile o perioadă foarte îndelungată de timp. Un al doilea aspect ideea acestor licențe colective pe care o sprijin mi se pare foarte importantă. Cred că am fi putut să dăm dovadă de mai mare curaj aici decât Comisia. S-a făcut o opțiune care a lăsat la latitudinea autorităților sau cerințelor naționale. Cred că aici trebuie să încercăm să existe un echilibru între drepturile titularilor de drepturi și acces. Asta e întotdeauna o problemă, dar aici vorbim despre lucrări orfane care li se dă o viață mai îndelungată pentru că nu au putut câtva timp să circule din motive de controverse legate de drepturi. Deci să facem o distinție între lucrări literare și altele audiovizuale sau de televiziune. Și aici o altă chestiune, acum să mai degrabă o solicitare pe care am primit-o, ar trebui să existe o neutralitate tehnică între diversele metode pe care le utilizează statele membre pentru digitalizare, să nu existe o singură metodă care să fie promovată sau încurajată. Și am văzut de asemenea un coleg a spus că remunerarea ar trebui să provină din anumite sau de la anumite asociații sau organisme culturale care ar trebui să primească și un anumit sprijin în acest sens, dar ar trebui să existe <clears throat> și o formă de recompensare a societăților care se ocupă de valorificarea drepturilor și de digitalizare, pentru că e o activitate destul de costisitoare. Să există un sistem echitabil, iar remunerarea să fie distribuită pentru cei care fac și lucrările publice. Cred că e nevoie de anumite modificări, dar întrebarea pe care o adresez raportoare se referă la introducerea private bodies ca pe, pe lângă public bodies, deci și organisme private pe lângă cele publice. Mulțumesc. Yeah, grazie. Mulțumesc. Acum colegul Berlinger. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu sunt membru la Comisia Juridică, unde discutăm de asemenea acest subiect. Este Comisia de Resort, de fapt. Spun acest lucru pentru că vreau să spun ceva în ambele comisii. Trebuie să fim extrem de atenți ca artiștii și cei care produc lucrări intelectuale să fie remunerați. Poate că nu primesc o remunerație suficientă, dar nu ar trebui să avem aceeași mentalitate atunci când avem de face cu lucrări pentru care artiștii sunt necunoscuți sau au murit de mult. Linia comisiei în propunere reflectă, de fapt, această obsesie de a-i plăti pe unii care au murit, ceea ce nu mi se pare ceva ce să putem accepta. În spate se ascunde probabil o presiune de la aceste societăți de administrare a drepturilor care doresc să aibă profituri. Interesul nostru ca Parlament este de a asigura cel mai larg acces posibil aceste lucrări și, de fapt, sunt multe dintre acestea. Pentru că dacă vorbim de cele care nu mai sunt comercializate și pentru care autorul nu dorește nicio plată, sunt multe care sunt în această situație, atunci sunt foarte multe lucrări care nu sunt disponibile în prezent. Deci cred că accesul la digitalizare este esențial. E nevoie de acest eforturi de diligence search pentru a identifica titularii de drepturi, bibliotecile nu au resursele pentru a efectua aceste diligent search. S-a vehiculat și această idee din partea țărilor nordice, care se bazează pe societății de administrare a drepturilor, e ceva destul de răspândit, dar aici mi se pare că există o contradicție, un conflict între cele două idei. Cred că această comisie este locul principal în ce privește utilizarea acestor lucrări și cred că Trebuie să modificăm prin amendamente aceste lucruri, pentru că dacă menținem uh, ideea propusă de comisie cu privire la aceste societăți de administrare a drepturilor, digitalizarea nu va fi încurajată și aceste lucrări nu vor fi distribuite pe o scară atât de largă pe cât ar putea. Toate aceste chestiuni care au fost introduse, de fapt, reflectă o suspiciune și cred că ne concentrăm prea mult pe identificarea titularilor, chiar dacă nici nu există titularii, desigur că exagerez puțin, dar cred că aici este originea acestei probleme. Mulțumesc. Multe din cele spuse de dumneavoastră le-am mai spus astăzi la începutul întâlnirii, dar uh, poate că meritau să fie repetate. Sabine, vrei să intervii acum sau după ce va interveni comisia? Bun, Sabine. Aș vrea să Mă refer la câteva aspecte care au fost menționate. Societățile de colectare a drepturilor de autor sunt o posibilitate, nu e obligatoriu să um, recurgem la ele, dar ele constituie o protecție pentru instituții în ce privește pretențiile de uh, uh, plată a drepturilor de autor. Pentru că uh, după ce uh, Uh, la un moment dat au fost digitalizate anumite opere, după șapte-opt ani ar putea să uh, își semnaleze prezența autorul, care poate nu e mort, ci pur și simplu inițial uh, a rămas anonim. De asemenea, pot să apară și moștenitori ai dreptului de autor, pentru că și ei au dreptul până la urmă la uh, bani. Deci trebuie să avem în vedere asemenea situații și trebuie să uh, creăm o siguranță legislativă. Deci uh, fiecare instituție care dorește să uh, recurgă la digitalizare pentru a face accesibile asemenea conținuturi va trebui să decidă în, începe căutarea uh, titularilor uh, de uh, drepturi pentru a încerca să preîntâmpine situații viitoare în care să fie dată în judecată de partea autorilor. Iar în ce privește comunicarea eu am uh, optat pentru cuvântul communicating. De fapt, uh, ar trebui să fie adăugată și ideea de a uh, deveni accesibil, making available, pentru că pot să fie opere care să intre pe web streaming. Deci să fie precizări de la bun început dar putem să mai discutăm asupra acestor concepte. Mulțumesc. Trei persoane din partea Comisiei. De aș vrea să cădeți de acord cine dintre dumneavoastră trei dorește să intervină. Vă rog, aveți cuvântul. Ah, Cum vă numiți? Cum vă numiți? Chietu. Cine sunt? Doamna Fernandez Esteban? Nu. Sunt șefa de unitate de la copyright de la Digimar. Da, aveți dreptul să intervin. Da. Fiecare avem un cap și voi încerca să le utilizez pe meu. Da, după cum spuneam, reprezint Digimat, serviciul uh, responsabil de această propunere. Am lucrat până acum cu Consiliul și acum uh, și cu Parlamentul pentru a avea un rezultat bun la această directivă privind lucrările orfane. Dacă îmi permiteți, am în vedere unul dintre comentariile care au fost făcute, Cred că e important, după cum s-a spus, să ne amintim care este contextul acestei propuneri. Nu e ceva ce a propus Comisia pentru că a zis, hai să facem ceva, este rezultatul unor discuții îndelungate cu beneficiarii lucrărilor orfane, cum ar fi bibliotecile, institutele, cinematecile, discuții cu titularii de drepturi, cu cei care se ocupă de proiecte foarte importante cum este europeană și la solicitarea Parlamentului European, care a cerut comisiei să pună pe masă o propunere pentru a soluționa problema lucrărilor orfane. Nici mai mult, nici mai puțin decât uh, ce face acest proiect de directivă. Nu încearcă să vorbească în general despre gestionarea colectivă, nici să obțină remunerare pentru persoane care nu mai există și nu le poate găsi nimeni, ci mai degrabă încearcă să permită patrimoniului cultural care se găsește în arhivele institutelor noastre culturale să fie accesibil. Și cred că e important să înțelegem acest context pentru că ne explică mecanismul propus. În esență am spus, bun, trebuie să facilităm utilizarea pentru că aceste lucruri sunt acolo și nimeni nu pretinde niciun fel de drepturi pentru filme, documentare din al doilea război mondial în unele dintre statele membre sau cărți, jurnale care n-au fost niciodată plasate pe piață și au fost scrise acum 50 de ani, să mai știu eu. Încercăm să spunem dacă beneficiarii acestei instituții culturale se implică de bună credință și rezonabil în căutarea aceea diligentă și trag concluzia că nu există niciun titular de drepturi care poate fi identificat sau adică, chiar dacă identificat nu poate fi localizat, să poată să utilizeze aceste lucrări. Și în proiectul comisiei, când aceste lucrări au fost utilizate pentru misiunea publică acestor biblioteci sau cinematecilor sau arhivelor, noi spunem Atât timp cât nu există niciun titular, utilizarea trebuie să fie făcută fără plată. E vorba de marea majoritate pentru care nu există un astfel de titular. Altfel, costul ar reveni pentru institutele culturale și ar fi un cost foarte mare. Dacă titularul apare, atunci, desigur, trebuie să primească drepturile. Dumneavoastră spuneți că diligence search e foarte costisitoare. Depinde. S-a precizat deja, de exemplu, că dacă e vorba de texte, de cărți, se uh, realizează mult mai repede. Ce dura înainte 5 ore, cu unele date acum e mai puțin de 5 minute. Dacă vorbim cu unele dintre cinematecile care au încercat să digitalizeze, să facă disponibile unele dintre materialele filmate, o să vă spună că pot face diligent search și pentru noi ar fi foarte important, odată ce putem face asta, nu va dura foarte mult și avem certitudinea juridică cu privire la ce utilizăm. Ce încerc să vă spun aici este că această diligence search poate fi întreprinsă și va da certitudine juridică pentru aceste instituții. Cu toate acestea, prezenta directivă nu încearcă să înlocuiască alte mijloace pe care poate le aveți pe plan național, uh, soluții bazate pe licențe. Sunt două lucruri diferite cum am discutat cu statele membre, ca și când ar fi două căi. O cale deschisă este de către directivă dacă vreți să stabiliți statutul autorului și să profitați de pe urma statutului de operă orfană, puteți să faceți dacă vreți să utilizați din potrivă <coughs> schemele de licențe disponibile în unele dintre statele membre, puteți să le utilizați. Să spunem clar, schemele de licențe care există, indiferent dacă în țările nordice la care s-a referit uh, doamna deputat din Finlanda sau așa cum au fost gândite în țări precum Franța și Germania, acele soluții pe bază de licențe nu se referă la lucrări orfane, se referă de multe ori la cărți uh, care nu mai sunt pe piață, la arhive filmate, dar niciuna dintre acestea nu se angajează sau nu se implică într-o diligent search. Spun doar, vă oferim o licență și ne plătiți ca utilizator pentru utilizarea întregului repertoriu acoperit de licență. Iată de ce Comisia vede ca fiind două mecanisme diferite. Vreți să stabiliți statutul de operă orfană, faceți diligent search și puteți utiliza opera orfană. Credeți, am 10.000 de titluri în arhivă, unde 25% sunt orfane, 30% sunt în domeniul public, în fine, asta lăsăm deoparte. 30% care au ieșit din circulația comercială. O să contactez o societate de colectare de drepturilor. Dacă există un sistem în statul membru, pot să încerc să negociez o licență. Sunt două lucruri complet diferite. Soluția cu licențele nu are nimic de a face cu determinarea caracterului orfan al operei. Și nu include și e logică o diligent search pentru opere orfane. Am încercat să vă explic de ce facem lucruri diferite, de ce lucrările orfane, directiva aceasta nu va uh, prejudicia utilizarea acestui sistem în țările nordice sau alte țări. Cred că, în esență, acesta era partea cea mai importantă a clarificării. Nu e deloc intenția Comisiei să facă institutele culturale să plătească pentru lucruri pentru care nu există cine să fie beneficiarul banilor. Pentru că nu sunt nici bani și nu se justifică pe baza unui drept de copyright. Și în al treilea rând e o diferență clară între domeniul public și lucrările orfane. Ceva ce în domeniul public e în domeniul public și asta e. Punct. Când vorbim de opere orfane este că e riscul de a înțelege că s-ar putea să existe un copyright undeva cineva care s-a decis să se ascundă, să dispară și nimeni nu te găsește ca titular drepturile. Încercam doar să explic logica propunerii comisiei, care este o soluție echilibrată, foarte bine țintită, e importantă pentru multe institute culturale, ceea ce nu împiedică utilizarea sistemelor de licențe existente pe plan național care diferă. Asta vreau să spun. Mulțumesc foarte mult. Mon Dieu! Dumnezeule mare! Am impresia că foarte mulți ar spune la fel ca și mine. Doamne Dumnezeule! Doamna Benaratu, credeam că am spus totul, dar iată că mai are cineva ceva de spus. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pentru reprezentanta comisiei. A vorbit despre un lucru esențial și anume problema căutării diligente. Research, uh, diligent research. Ce vrea să spun? spună cu aceasta? Este vorba de o căutare în timp sau ce fel de procedură este vorba? Ce înseamnă această căutare diligentă, diligent search? Doamna șefă de misiune, ce aveți de spus? Mulțumesc, doamna președinte. Căutarea diligentă. Care este obiectivul acestei căutări? obiectivul este următorul. Dacă avem impresia că există o operă orfană, trebuie să facem totuși un efort pentru a ne asigura că este cu adevărat orfană. Trebuie să ne asigurăm că nu putem să-l îndreptățim pe titularul drepturilor sau, chiar dacă îl identificăm, nu mai putem să îi dăm drepturi de autor. Să zicem, o carte scrisă de domnul Smith – o persoană care a scris o carte și a publicat-o, dar de atunci n-am mai auzit niciodată vorbindu-se de el. Poate că acea carte a fost publicată prin anii 60. Vă dați seama, este foarte posibil ca acea carte să fie în continuare protejată de drepturile de autor, dar persoana, domnul Smith, nu mai există, iar editura care a publicat cartea a dat faliment acum 20 de ani. Deci nu există nicio editură pe care să o putem uh, găsi. Și atunci eu cum pot să fac să găsesc persoana respectivă? Uneori, o simplă căutare pe internet uh, ne ajută să îi căutăm pe cei îndreptățiți sau pe autori. Sau te poți uita într-o carte de telefon, nu e chiar atât de dificil. Dar ideea este să facem toate demersurile necesare împreună cu statele membre. Trebuie să vedem care sunt sursele cele mai logice în care putem să căutăm. Poate că dumneavoastră îmi veți spune că veți aborda editura, dar editura a dispărut. Sau veți uh, uh, aborda societatea de gestiune colectivă, care se ocupă de autorii operelor literare. Și uh, Um, poate că domnul Smith, deși nu este un nume tocmai potrivit, că to- sunt o grămadă de Smith în lumea asta, dar să spunem, este vorba de efortul din partea beneficiarului, efort care să fie calibrat pe baza bunei credințe și a caracterului rezonabil. Aceasta este ideea. Nu este o idee originală care îi aparține comisiei. De fiecare dată când discutăm despre operele orfane, este vorba despre același criteriu de căutare a informațiilor. Mulțumesc! Ok. Here we are. Iată-ne unde am ajuns. Să încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct. Da, se pare că nimeni nu dorește să mai intervină și atunci termenul de avansare a amendamentelor este 12 octombrie la ora prânzului. Și să vă serviți de uh, sistemul care funcționează acum pentru înaintarea amendamentelor. Vă rog ca și colaboratorii dumneavoastră să se gândească la asta pentru că șefii devin uh, foarte nemulțumiți dacă în final uh, nu uh, sunt respectate amendamentele, dar trebuie să respectăm. Calea este internetul. Trecem la punctul 7. Doamna Șache, privind o piață digitală unică, competitivă, e-guvernarea ca vârf de lance. Aveți cuvântul. Mulțumesc, voi încerca să fac o discuție completă cu privire la, această avi, cu privire la acest aviz al Comisiei CULT privind planul de acțiune pentru e-guvernare, e-government. Este un plan uh, foarte larg care face parte din agenda digitală și care se referă la împuternicirea cetățenilor pentru a avea mai mult acces la informații, pentru a reduce birocrația, acoperind toate nivelurile guvernanței. De asemenea, scopul este reducerea costurilor și uh, facilitarea proceselor prin utilizarea instrumentelor tehnologiei informaționale și comunicațiilor. Însă Comisia CULT are un uh, domeniu de interes specific pe care îl evidențiez în acest raport. Subliniez importanța de a include informații ale instituțiilor culturale și educaționale și importanța alfabetizării digitale în rândul cetățenilor europeni, pentru că altfel uh, e-guvernarea nu uh, poate fi accesată de cetățeni dacă aceștia nu au abilitățile necesare să o facă. O altă parte a recomandării se referă la implicarea activă a cetățenilor și instituțiilor de învățământ în dezvoltarea de platforme de e-guvernanță. Și aceasta permit, trebuie să permită utilizarea Uh, tehnologiilor inovatoare de către mediul academic, de către mediul de cercetare și de către publicul general. Așadar, uh, pentru ca instituțiile educaționale și culturale să fie incluse, acestea trebuie să fie subvenționate pentru a putea ține pasul și pentru a, putea, uh, a se putea digitaliza și pentru a face investițiile necesare. Asta pentru că toate aceste lucruri sunt în interesul public. Există și o altă recomandare cu privire la dezvoltarea uh, unor cursuri deschise pentru a exista schimburi de bune practici. De asemenea, dezvoltarea de uh, platforme online uh, pentru asigurarea colaborării între școli și elevi. Aceasta cu scopul de a asigura accesul elevilor la informații într-un format accesibil. Uh, și, bineînțeles, uh, această comunicare privind e-guvernarea se referă și la integrarea alfabetizării digitale în programa școlară a tinerilor europeni, astfel încât aceștia să se familiarizeze cu toate uh, oportunitățile um, oferite de um, societatea noastră, inclusiv cele de e-guvernare. Okay. Äh, Mulțumesc foarte mult, Mareche. Dorește cineva să intervină? Da, bine. Aș vrea să sprijin ceea ce tocmai a spus Marie că în legătură cu formarea competențelor la tinerea generație privind posibilitățile pe care e-guvernanța le oferă, pentru că, într-adevăr, este foarte important ca tinerii să se acomodeze cât mai devreme în cadrul procesului de formare cu aceste aspecte. Bun, din partea Comisiei, domnul McGillian. Ok, you have the floor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu reprezint uh, unitatea de e-guvernare din cadrul Comisiei Europene. Am citit recomandările iar acestea sunt în uh, concordanță cu ceea ce ne propunem și noi prin noul plan de acțiune pentru e-guvernare. Așa că salutăm aceste recomandări. Mi-e teamă că pe aspectele concentrate mai mult pe educație, nu sunt uh, în măsură să fac, să fac comentarii foarte concrete. Însă, în general, cred că aceste recomandări sunt în conformitate cu orientările planului nostru de acțiune. Așa cum ați menționat și dumneavoastră, dezvoltarea competențelor digitale reprezintă una dintre prioritățile agendei digitale pentru Europa. Atât deocamdată. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Doamna Benarabatu? Da, mulțumesc. Eu aș vrea să fac o observație. Mă îngrijorează puțin riscul acestei fracturi digitale. Se vorbește foarte mult despre includerea abordării digitale în sistemul de învățământ, însă popul... există și o parte a populației care riscă să nu aibă acces la aceste servicii digitale și este vorba de generațiile mai în vârstă și cred că trebuie să ținem seama de acest lucru și uh, trebuie să integrăm aceast, acest demers în uh, mediul școlar, dar trebuie să oferim aceste facilități uh, și persoanelor în vârstă sau persoanelor din categoriile de populație mai sărace. Și această fractură digitală este un risc um, pe care îl presupune acest lucru. Și cred că trebuie să dezvoltăm aceste competențe pentru a putea accesa internetul și diferitele site-uri. Trebuie să includem uh, aceste aspecte în educația persoanelor vârstnice și a celor tinere. Sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că în programele noastre de învățare de-a lungul întregii vieți. Trebuie să avem în vedere și aceste aspecte. Există o academie pentru seniori sau, uh, mă rog, oricum s-ar numi ele. Trebuie ca și generația vârstnică să uh, se poată apropia de uh, tot ce oferă computerele și internetul. Da, de asemenea, să ne gândim și la copiii care nu au posibilități uh, să opereze pe calculator, fiindcă părinții nu au posibilitățile materiale necesare. Deci, în ce privește lucrătorii, cred că de asemenea, prin fondurile sociale, putem să facem uh, mult pentru ca uh, cei care sunt șomeri, de pildă, să poată să se califice în acest domeniu. Există o serie întreagă de categorii uh, asupra cărora putem să ne concentrăm în demersurile noastre, bineînțeles că depinde și de banii de care dispun diversele organizații și guvernele. Doamna Leșie. Aș vrea să revin asupra acestei discuții pentru că mi se pare importantă și nu am înțeles foarte bine uh, intervenția doamnei Benarabatu, așa cum se pare că ați înțeles-o dumneavoastră. Eu uh, sunt pentru accesul uh, la instrumentele digitale. Cred că este un instrument de democratizare și sunt de acord cu linia propusă de doamna Șache. Este evident că, în funcție de categoriile de populație, eforturile nu sunt aceleași, dar uh, totuși acest, această mm, digitalizare nu trebuie să fie considerată un panaceu. Există persoane care nu vor avea niciodată acces la această platformă. Există persoane care sunt uh, oricum în afara sistemului, oricare ar fi mijloacele alocate de guverne. Întotdeauna vor exista părți ale populației care, din vari motive, nu vor putea să aibă niciodată acces la tehnologiile digitale. Și ce se întâmplă cu această administrație online și cu persoanele în vârstă? Cred că problema este că nu mai ai acces la o, persoană care să-ți răspundă la un telefon. Eu nu cred că vom putea să rezolvăm totul cu uh, soluțiile digitale. Sunt soluții pe care trebuie să le exploatăm la maxim, dar nu putem să distrugem orice altceva doar pe motivul că digitalul este un instrument extraordinar. Wir sollen das Kind nie mit dem Bade ausschütten. Es gibt immer da, sigur că nu trebuie să exagerăm. Întotdeauna există soluții, există posibilități, iar cei care nu au învățat să utilizeze internetul trebuie să o facă, pentru că este o realitate a vieții noastre. Nu uh, trebuie să uh, refuzăm ceea ce devine necesar în societatea noastră. Uh, rămânem în continuare în prietenie cu vecinul și eventual îl determinăm și pe el să acceseze internetul, rămân micile Eh, asociații ale vieții noastre, dar în același timp acționăm pentru stimularea ehm, accesului, stimularea comunicării și eh, doamna Șache eh, dorește să ne îndemne să valorificăm tot ceea ce piața internă ne oferă la maximum și să-i ajutăm și pe tinerii care încă nu au acces la computer și la internet să um, îl aibă. Da, uh, nu ați fost prezent în sală până acum. Doriți să interveniți în legătură cu ce subiect? Pentru că nu ați uh, auzit care este propunerea lui Mariche dacă uh, aș fi profesoară, nu v-aș da cuvântul, dar uh, nu sunt profesoară, așa că vă rog. Nici că o spremniță sunt prișa cu neskor. Mulțumesc. Uh, regret că am venit cu întârziere, dar am urmărit dezbaterea prin web streaming online și aș dori încă o dată să-mi cer scuze că am venit atât de târziu în sală. Uh, Vreau însă să o sprijin pe raportoarea noastră, pe doamna Șache, și uh, sunt convinsă că a lucrat foarte bine în pregătirea acestui uh, aviz și grupul nostru politic o susține în ce privește e-guvernanța și îmbunătățirea ofertei pentru toate cetățenele și toți cetățenii. Este foarte important ca cetățenii să poată să se servească de această ofertă și să aibă acces la uh, internet. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Doamna Șache, aveți cuvântul. Nu? Doriți să interveniți? Aș vrea doar să le mulțumesc tuturor pentru contribuții și să-i asigur pe cei care au îngrijorări uh, cu privire la riscurile democratice că acest aviz uh, încearcă să profite de oportunitățile democratice pe care le oferă digitalizarea. Și uh, aș dori să evidențiez și un al doilea lucru, și anume că este nevoie de alfabetizare digitală pentru a asigura o e-guvernare inclusivă și accesibilă, care să permită accesul tuturor. Sunt de acord că trebuie să fie o abordare inclusivă și aceasta este o abordare importantă a textului. Mulțumesc! Comisia de Fond ITRE în decembrie va adopta raportul. Noi trebuie să finalizăm uh, avizul înainte. Amendamentele pot fi înaintate până pe 11 octombrie la ora prânzului. Și în felul acesta uh, ne-am încheiat dezbaterea generală. Toți cei care nu sunt coordonatori sunt rugați să părăsească sala. Mâine dimineață la 9 începem cu voturi, iar coordonatorii să rămână în încăpere. Monique, eh, Roberto.